Mulțumesc tuturor celor care au pus întrebări comisiei. Deci, multă mulțumire în încheiere. Președintele, mulțumesc, dragi colegi, domnule comisar. Dezbaterea se încheie. Reluăm activitatea mâine la 8 și jumătate. Mulțumesc!